continuăm. Domnul Alistair. Domnul Jim Alistair. Senor Alistair. Domnule Alistair, aveți cuvântul pentru explicația de vot la raportul Kazaka. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din, în fiecare zi, din ce în ce mai mult, dintre alegătorii mei uh, au din ce în ce mai multe probleme financiare. Apoi apare un asemenea raport și ei citesc că 1,6 miliarde din banii contribuabililor au fost cheltuit, cheltuiți pe acest edificiu care se numește Parlamentul European. După aceea se mai vede că 9,3 milioane de euro au fost uh, date partidelor politice din Parlamentul European și după aceea văd o reafirmare a unui angajament de a reduce cu 30% emisiile de dioxid de carbon până în 2020, dar nici o singură mențiune a cele mai scandaloase emisii dintre toate, uh, cea care decurge din transportul inutil în spre Strasburg de 12 ori pe an. Acest raport este scandalos în ceea ce uh, spune despre conduita acestui Parlament. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Alistair. Doamna Sinet, pe același raport Casaca. Un, un minut. Nu sta? Nu sta. Bine, pues Corbett. Nu este aici, domnul Corbett. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi să pun în context comentariile domnului Alistair. Parlamentul European îl costă pe fiecare cetățean european 1,74 lire sterline pe an. Prin comparație, Camera Comunelor costă fiecare cetățean britanic 5,75 de lire sterline pe an și Camera Lorzilor 1,77 lire sterline pentru fiecare cetățean al Regatului Unit al Marii Britanii. Cu alte cuvinte, acest parlament costă mult mai puțin per capita. Asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe lauri. Evident că ar trebui să fim vigilenți și evident că ar trebui să reducem costurile și comentariile domnului Alester despre cele 12 sesiuni eh, din Strasburg care costă în fiecare an atât de mulți ani sunt comentarii corecte, reprezintă observații corecte, dar această decizie nu este în mâinile Parlamentului European, ci în mâinile statelor membre, care, din nefericire, la Edinburgh, sub președinția lui John Major, au făcut obligatorie, din punct de vedere legal, această vizită, aceste 12 vizite anuale. Cer statelor membre să reconsidere această vizită. Nu știu dacă ar trebui să continuați și să treceți și la raportul um, Sondegard. Explicația dumneavoastră la raportul Sondegard. Mulțumesc, domnule președinte. please, Mr. Corbett. Vă rog, domnule Corbett, continuați. Acum, pe chestiunea descărcării pentru Consiliu, descărcării de gestiune. Și asta ridică din nou problema acelui gentleman's agreement care datează dinaintea alegerilor directe, atunci când Consiliul și Parlamentul uh, își dețineau uh, responsabilitatea completă pentru bugetul său intern și nu aveau obligația de a-și uh, examina reciproc bugetele sau de a-și le critica. Cred că este momentul să examinăm din nou această înțelegere între gentlemen. Nu doar pentru că acum bugetul Consiliului include nu doar uh, cheltuielile sale administrative, instituționale, ca instituție colegislatoare, uh, ci și un buget care în viitor ar putea deveni și mai mare pentru funcții executive în domeniul politicii comune de securitate și politicii externe. Și acest acord nu a fost menționat, ă, niciodată n-a existat intenția de a se aplica acestui tip de funcții și cred că este momentul să intrăm în discuții cu Consiliul pentru a schimba acest acord. Vă mulțumesc foarte mult. Ah, Aveți cuvântul la raportul Cazaca. Euh, domnule președinte. M-am abținut să votez spre descărcarea pe 2007 în legătură cu bugetul Parlamentului European datorită anumitor paragrafe ale acestui raport care se inspiră din dezinformările care au apărut în mass media în legătură cu fondul de pensii voluntar al membrilor. Domnul Cohn-Bendit spune că suntem într-un conflict de interese, că nu trebuie să garantăm drepturile membrilor acestui fond care deja s-au pensionat dacă consideră că parlamentarii membrii acestui fond nu ar trebui să participe la vot în legătură cu descărcarea de buget, trebuie să îi atragem atenția că el participă la votul Uh, la alte voturi care privesc finanțarea indemnizațiilor de parlamentar de care dispune domnul Convendit. Și că nici, domnul Convendit nu a intervenit niciodată în nicio comisie în care este membru. membru. Și nu trebuie să uh, facă doar dis- discursuri în Parlament și după aceea uh, conferințe de presă. Nu putem să ne așteptăm la mai mult din partea dumnealui uh, atâta timp cât face acest tip de declarații uh, uh, în legătură cu obligațiile juridice ale acestui Parlament înscrise în regulament. Dragi colegi, are cuvântul acum la raportul Fielner privind agențiile, domnul Kalanen, care a cerut cuvântul și pentru raportul Țicău privind operatorii de transport rutier. A cerut cuvântul de asemenea și la raportul privind un al treilea subiect. Nu este în sală, domnul Canan. Gata, aici încheiem această temă. Raportul Fierner privind agențiile. Domnul Hannan. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai ce am votat finanțarea unei game largi de agenții și fundații europene pentru medicamente, pentru frontiere externe și care mai erau celelalte, nici nu mai știu, siguranța aviatică și așa mai departe. Mi se pare că Uh, sunt probleme împotriva cărora se poate obiecta din punct de vedere sceptic, juridic și uh, instituțional. Uh, primul nu vreau să-l uh, mai explic. Toate lucrurile acestea nu trebuie făcute la nivel european. Din punct de vedere juridic, din nou, multe dintre aceste agenții, deși Uh, ar fi avut uh, uh, temei juridic sub tratatul de la Lisabona, în acest moment nu l-au, pentru că tratatul nu este adoptat. Însă, argumentul democratic cred că ar putea fi mai acceptabil până și pentru colegii federaliști, ce anume, că într-un parlament ca al nostru externalizează administrarea zilnică a politicilor sale către organizații pe care abia le vizităm o dată pe an și ne așteptăm ca aceste agenții, aceste organizații să implementeze politica Uh, noastră și noi doar să-i plătim în fiecare an, noi ne reducem democrația. Pentru că externalizarea puterii uh, către uh, agenții externe e primul pas în renunțarea la democrație. Deci ori eurosceptic, ori federalist ar trebui să înțelegem acest pericol. Da, Siri? Doamna Siri a cerut uh, multe explicații de vot. Prin urmare, v-aș ruga, doamnă Siri, să le faceți toate dintr-o dată. Aveți cuvântul, deci vă rog să uh, faceți acum toate explicațiile de vot, una după alta. Mulțumesc, domnule președinte. Siri este prenumele meu, numele meu de familie este Ovir. Am mai multe explicații de vot, nu am mai făcut niciodată Asta însă mi s-a părut important să iau cuvântul astăzi. În primul uh, rând, raportul domnului, doamnei Grostet, pe care am votat, după aceea am susținut propunerile Comisiei de Transport pentru că am considerat că două regulamente care uh, abordează această problemă trebuie să fie transformate într-un singur regulament și este un pas justificat către democrație și către o povară administrativă redusă. După aceea, în legătură cu raportul domnului Coles, pe raportul Zicău, pentru că se introduce o coerență suplimentară în regulamentele din acest domeniu, dar mai ales ținând cont de natura internațională a acestui raport și faptul că se permit cercetări și investigații pan-europene pentru a proteja clienții noștri împotriva discriminării. În legătură cu raportul Groș, susținem acest raport pentru că se referă la transport și ajută să se îmbunătățească eficiența pieței interne, reduce costurile administrative și permite o concurență corectă. După părerea mea, pentru a integra piața comună în Europa, trebuie să ridicăm și restricțiile în calea pieței interne puse de către statele membre. Celălalt raport al, domnului, al doamnei Țicău privește eficiența energetică a imobilelor. Am susținut și, susținut și acest raport pentru că ne dăm seama că putem economisi 20% din consumul de energie prin eficiență energetică mai mare. În ceea ce privește investițiile în eficiență energetică, acestea ajută și la uh, redresarea economiei europene pentru că se creează locuri de muncă um, poate la fel de multe sau chiar mai multe decât investițiile în infrastructura tradițională. Eficiența energetică este pasul cel mai bun pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Așa se pot crea locuri de muncă mai multe și să scădem dependența de resurse energetice externe. Raportul Gozes în legătură cu agențiile de rating. Am susținut și acest raport pentru că problemele din acest domeniu, în special subdiviziunile, au avut, au avut un rol în criza economică globală. Domeniul de activitate al acestor agenții de rating al creditelor este global, însă acest, multe dintre acestea sunt în afara Uniunii Europene. De aceea, uh, Mă întreb care este eficiența actului nostru legislativ aici. Pentru a depăși aceste dificultăți, trebuie să cooperăm cu statele terțe în acest domeniu. Acum, un raport care privește drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe autostrăzi. Regulamentul în acest uh, domeniu este salutar și acest pas ajută la creșterea da, drepturilor pasagerilor și asigură oportunități egale și drepturi egale pentru consumatorii noștri care folosesc acest mod, aceste moduri de transport. Raportul Albertini în legătură cu dreptul uh, pasagerilor uh, cu autobuzul susțin și acest raport pentru că măsurile vor duce la eradicarea inegalităților din Europa de până acum. Până acum ne deja vedem aceste lucruri în domeniul pasagerilor, drepturilor pasagerilor aerieni și uh, cu căile ferate. În ceea ce privește companiile de transport de mărfuri, acestea au multe obligații noi cred că au nevoie de un timp suplimentar pentru a își uh, conforma activitățile cu acest regulament. Acum, în legătură cu sistemele inteligente de transport, aceste sisteme și-au dovedit eficiența, au făcut ca transportul să fie mai sigur și au contribuit la atingerea unui obiectiv politic și anume să facem transportul un sector mai curat. Am votat de asemenea și pentru acest raport. Uh, raportul domnului Ulrich Stockman în legătură cu uh, cel de-al doilea program Marco Polo uh, trebuie susținut pentru că în acest cadru vom putea să reducem ambuteiajele să îmbunătățim măsurile de mediu și să promovăm intermodalitățile. Însă mă preocupă faptul că în fiecare an cererile pentru ajutoare financiare și numărul de proiecte care pot fi finanțate cu acești, aceste fonduri au scăzut. În legătură cu raportul Duchamp, l-am susținut pentru că transportul pe căile ferate are un rol foarte important în uh, Europa, cu toate că a avut loc o reducere a transportului pe căi, al mărfurilor pe căile ferate. Trebuie să pregătim astfel calea ca uh, sistemul de transport pe căile ferate să devină eficient pentru toți utilizatorii. În această dimineață am discutat rapoartele care făceau parte din pachetul pentru sănătate și am votat de asemenea un raport în legătură cu drepturile pacienților în îngrijirile transfrontaliere. Am susținut această propunere pentru că sunt de părere că foarte mult timp par- membrii Parlamentului au fost uh, satisfăcuți de uh, către avocații care decideau. Eu cred că Parlamentarii aleși de către cetățenii europeni trebuie să ia aceste decizii. Este timpul să adoptăm această directivă. În legătură acum cu raportul domnului Tracatelis cu privire la bolile rare, acest raport este o continuare a subiectului drepturilor pasagerilor, drepturilor pacienților. Am susținut acest raport, dar nu amendamentul 15, pentru că acesta datează, ne retrimite în secolul 20 și politica nu trebuie să uh, se implice în cercetarea genetică. În legătură cu raportul uh, despre traficul rutier urban, am susținut acest raport pentru că Eh, transportul comun, în comun urban rol are un rol important în transportul pasagerilor și al mărfurilor, deci ar fi uh, timpul să pregătim o strategie pentru transportul urban. În final, uh, raportul Aniense în legătură cu sistemul de transport inteligent se include o cooperabilitate, o standardizare și de aceea am considerat acest raport esențial și uh, l-am susținut. Domnule Haren, nu mi-am dat seama că dumneavoastră mai aveați o a doua explicație de vot, o puteți face acum. Veți vorbi despre agențiile de rating al creditelor. Mulțumesc! Astăzi se împlinesc aniversarea poetului nostru național și aș vrea să citez acest lucru. Astăzi marcăm aniversarea celui mai mare englez și cel mai mare dramaturg pe care l-a produs umanitatea. Și una din caracteristicile operei lui Shakespeare este că uh, reflectă toate experiențele noastre umane. Și astăzi, astăzi aș vrea să-l citesc pe John of Gaunt din piesa Richard al doilea, care nu doar că descrie foarte frumos problemele noastre bugetare în Marea Britanie, dar și situația în Europa. Începește bugetul? acest uh, teritoriu uh, în, în Shakespeare putem găsi și o bună explicație a tratatului de la Lisabona. De asemenea și uh, vorbitorul continuă să citeze versuri shakespeariene în plenul Parlamentului European. Shameful conquest of itself. If there's a better description than that, Mr. President. Și cred că aceasta, domnule președinte, este cea mai bună descriere a tratatului de la Lisabona. Nu știam că erați așa un raspo, ra, rapsod extraordinar. V-ați descurcat foarte bine. Domnul Kamal acum, la raportul Țicău privind performanța energetică a clădirilor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați oferit această ocazie. Cred că atunci când votăm pe diverse chestiuni în Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că avem uh, o poziție morală corectă. Este corect să vorbim despre eficiență energetică. Nu am o problemă să discutăm despre asta la nivel european, național sau local. Cred că mai multe lucruri pot fi făcute la nivel local, dar e bine să împărtășim cele mai bune practici la nivel european și național. Totuși, dacă avem această inițiativă, trebuie să avem și o poziție morală corectă. Cum putem vorbi de eficiența energetică a clădirilor atunci când noi continuăm să avem două clădiri, una aici la Strasburg și una la Bruxelles? Și cum rămâne cu emisiile de dioxid de carbon ale Parlamentului din Strasburg, când vorbim de zeci de mii de tone de emisii de dioxid de carbon în fiecare an? Este momentul să terminăm cu această ipocrizie, să dăm dovadă de spirit uh, de conducător și să închidem sediul de la Strasbourg. Domnule Kamal, aveați o explicație de vot și la raportul Bowis. Puteți să o faceți acum. Da, în primul rând aș vrea să îi mulțumesc colegului meu, John Bowis, și îi urez și o însănătoșire cât mai gravnică. Dumnealui a reușit să profite de pe sistem, de pe urma sistemului de îngrijiri medicale, sistem, el fiind uh, un cetățean britanic care s-a bucurat de serviciile de sănătate excelente din Belgia. Deci sunt câțiva pași în direcția cea bună pentru cetățenii din întreaga Uniune Europeană pentru ca ei să poată lua o hotărâre privind locul în care doresc să beneficieze de serviciile de îngrijire medicală. Dacă e să ne uităm la rata de recuperare pentru diferite boli în diferite țări, atunci când pacienții sunt informați și pot alege țara în care doresc să se recupereze mai bine și doresc să profite de pe urma celor servicii, e bine, se vede clar că e un pas pozitiv în direcția cea bună. De multe ori eu am criticat multe din inițiativele discutate aici, însă de data aceasta a fost un pas pozitiv pentru a oferi opțiuni mai extinse cetățenilor din întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc, domnule Kamal. Doamna Roitova acum are o explicație de vot la raportul Kazaka și alta la raportul Crowley. Prin urmare, îi dau cuvântul acum doamnei Roitova. Nehlasovala som pro správu poslanca Mulțumesc, domnule președinte. Nu am votat pentru raportul Casaca. Raportul privește fondul de pensii voluntare al de eurodeputaților și eu am bani în acest fond și am vrut să evit un conflict de interese, m-am abținut de la acest vot. Aș dori să includeți în protocolul acestei ședințe și că nu am votat pe raportul Tracatelis din cauza problemei etice. Și, domnule președinte, mă ascultați? Pot să continui? În legătură cu raportul Tracatelis, vă rog să se menționeze că nu am votat la raportul Tracatelis. Acum, explicație pentru raportul Crowley. Am votat împotriva acestui raport pentru că nu este coerent pentru că ar trebui să se reglementeze copyright-ul pentru uh, arte uh, timp de 40 și 50 de ani. Uh, ar trebui să existe un alt sistem de asociații ale artiștilor care să colecteze aceste drepturi. Există studii care arată că artiștii primesc foarte puțin din aceste drepturi, uh, restul banilor este luat de companiile de înregistrări. Această propunere ar afecta artiștii debutanți și, și contribuabililor. De asemenea, ar afecta arhivele și bibliotecile. Nu este în interesul uh, artiștilor, ci împotriva lor. Mulțumesc. Doamna Fure are o explicație de vot la raportul Jensen și o alta la raportul du- Ducean. Prin urmare, doamna Fure, aveți cuvântul pentru cele două explicații de vot. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce privește raportul Jensen, eu am fost pentru acest raport privind propunerea de directivă pentru rețelele de transport inteligent. Această directivă trebuie să garanteze interoperabilitatea tehnologiilor IT în domeniul transporturilor. Inovarea în domeniu trebuie încurajată, mai ales atunci când poate îmbunătăți siguranța vehicolelor. Inovația însă își pierde din utilitate dacă nu garantăm că poate fi uh, aplicată în întregul spațiu european. Această directivă ar contribui la scăderea numărului de decese pe șosele, reducând riscul de coliziune și de accidente. Uniunea Europeană are ca obiectiv reducerea la jumătate a numărului de decese pe autorute, pe drumuri până în 2010. Regret însă că cooperarea transfrontalieră în domeniul siguranței rutiene, pe care am votat-o în urmă câteva luni, nu a fost adoptată de miniștri de transport din UE. Ne-ar fi permis să salvăm vieți omenești, înlesnind um, um, impunerea de sancțiuni um, conducătorilor auto care săvârșesc o infracțiune într-o altă țară diferită de țara în care este matriculată mașina lor. Vă reamintesc că Parlamentul a adoptat uh, raportul privind, un raport privind rețelele feroviare, privind de transportul de marfă pe cale ferată. Acțiunile europene în domeniu sunt necesare, deoarece transportul de marfă pe calea ferată nu este satisfăcător deocamdată. Orarele nu sunt fiabile, întreprinderile au nevoie de calea ferată pentru a-și transporta mărfurile. Deci dacă vrem ca acest transport să fie mai atrăgător pentru companii, deci să avem mai mult transport feroviar decât rutier pentru a reduce gazele cu efect de seră și pentru a avea mai, mult, mai puține ambuteiaje, e bine, avem nevoie de așa ceva și sper ca miniștrii de transport să urmeze calea deschisă de Parlament și să avem o rețea de transport feroviar mai performantă. Acum la raportul Tracatelis, domnul Poselt. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva raportului Cracatelis pentru că uh, există acel amendament rușinos numărul 15 care pare să uh, confunde prevenirea bolii cu selectarea embrionilor. Acest uh, Uh, acest lucru nu poate fi acceptat din niciun fel de motiv. Nu se poate nega dreptul la viață unui copil născut uh, pe acest motiv al uh, unei boli. Deci este o crimă, practic, și este complet inacceptabil. Mi se pare scandalos și mi se pare o insultă la adresa acestui Parlament acest amendament și mă așteptam la o atitudine mai uh, uh, pozitivă în ce privește protecția vieții nenăscute. Mulțumesc pe raportul Odi. Doamna Gresle, mulțumesc. În ceea ce privește raportul Odi, de prima oară de când sunt deputat am uh, votat împotriva descărcării de gestiune și vă voi spune de ce. Pe mine mă deranjează modul în care Comisia Europeană a făcut un follow-up uh, după aderarea României și Bulgariei. Aceste țări au multe probleme, indicele de corupție este foarte înalt, foarte mulți bani europeni practic au dispărut în aceste țări. În 2008, Comisia Europeană, deci doar în 2008, a congelat uh, anumite subvenții. În 2007 s-au pierdut mulți bani, nu avem niște sisteme de control, sau acestea sunt foarte deficiente. În România, corupția uh, e peste tot, avem, există și probleme cu justiția și asta se știa dinainte de aderare. Deci e un semnal pe care vreau să-l transmit comisiei. Pe viitor, uh, în lumina altor aderări, trebuie să procedăm altfel. Am văzut de asemenea că există țări care ar putea să-și îmbunătățească, ar putea să-și îmbunătățească comportamentul dacă sunt încurajate așa cum trebuie. Avem nevoie de, de niște sisteme de control financiar, demne de acest nume, care să poată soluționa problemele sistemice din aceste țări. Alminter, vom rămâne cu această problemă de gât mult timp. Aici se întrerupe sesiunea până la ora 15. peste două minute.